Palestină, în uh, uh, Siria, uh, va fi combătut. Avem o responsabilitate față de Siria și de creștinii din Siria. Aceștia spun că au sentimentul că nu au niciun drept, că nu le ascultăm vocea. Sunt dezamăgit că Comisia și înaltul reprezentant nu consideră asta ca fiind o prioritate. Cred că politica externă ar trebui să aducă un ajutor concret creștinilor, iar Comisia ar trebui să organizeze uh, protecția uh, acestora, pentru că anumite creștini riscă să dispară acolo. Doamna Ward, un minut. On March the 16th. Pe 16 martie, o tânără uh, britanică, Anna Campbell, a fost uh, omorâtă de uh, forțele uh, turce. Ea era uh, o participantă la campania pentru uh, justiție socială uh, și uh, a hotărât uh, să-și uh, dedice tinerețea pentru a uh, lucra cu forțele curde din Siria de Nord. Uh, acestea sunt singura opoziție reală pentru Assad și pentru Daesh uh, în regiune. Ei au schimbat cursul uh, Uh, războiului în Cabane, ei uh, reconstruiesc uh, societatea în Rejava, punând în centru un nou model de democrație. Știu despre toate acestea, nu pentru că am citit într-o carte sau în ziare, pentru că am condus o misiune în mai anul trecut acolo și am văzut lucrurile cu ochii mei. 11 luni mai târziu, trupul Anei este în continuare sub dărâmături. Îndemn uh, Națiunile Unite să ceară o reacție uh, pe măsură. Doamna Lalonde, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Situația din Siria este urgentă pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană acum este lipsă de putere Uh, față de aliatul curd. Uh, iar acest lucru trebuie să se schimbe dacă se dorește într-adevăr un viitor pentru Siria, uh, fără să fără să se um, întâmple această colaborare cu cel care controlează 80% din Siria. trebuie să ne gândim la, la modul în care se va face returnarea uh, Uh, refugiaților în Siria, așa cum o cere Libanul, care are un număr impresionant de refugiați. Uh, și trebuie să reluăm contactul cu Bashar al-Assad, fie că ne place sau, sau nu. Dacă dorim, uh, trebuie să nu uităm pericolul la, la adresa securității Uniunii Europene. E vorba de jihadiștii din închisorile kurde care vor fi uh, eliberați, uh, fiecare nu trebuie să începem discuțiile cu Damascul. Ce acțiuni veți lua pentru ca Uniunea Europeană să ia măsuri ținând uh, cont de realitatea geopolitică de pe teren? Mulțumesc. Domnul Hagi Gheorghiu, un minut. Mulțumesc. Am vorbit de multă vreme de Siria După opt ani nu putem decât să fim disperați după astfel de discuții. Bine, putem noi să fim disperați, dar ce să mai spunem de sirieni? Cât de disperați or fi ei? Jumătate de milion morți, Poate că este cifra cea mai mare de victime în comparație cu orice alt război purtat după războiul al doilea mondial. Și Uniunea Europeană are niște pârghii în ceea ce privește Turcia care își pregătește a treia intervenție militară în Siria. Ar trebui să profităm de toate ocaziile, de toate instrumentele de care avem, pe care avem la dispoziție pentru a-i proteja uh, pe sirieni care au luptat împotriva ISIS-ului mai mult decât oricine. Domnul Schaffhausen, un minut. Ieri, în Camera Comunelor, ministrul britanic de interne a declarat că Assad va rămâne la putere. Asta dovedește nu numai eșecul politicii uh, britanice, ci și mărturia eșecului politicii Uni Uniunii Europene în ansamblul său, care, fără nicio condiționalitate, din 2012 a susținut uh, schimbarea regimului. Strategia Uniunii Europene este astăzi în ruină. În decembrie, Emiratele Arabe și uh, Bahreinul uh, au uh, închis ambasadele din Damasc, au, a fost reintegrată Siria, Rusia și Iranul ies învingător din acest conflict prin susținerea pe care a acordat-o în mod ilegal teroriștilor islamiști, Uniunea Europeană s-a marginalizat pentru totdeauna. Vrem acum să facem aceeași eroare urmându-i pe americani în Venezuela. Este timpul ca membrii Uniunii Europene să-și recunoască greșeala și să uh, reia legătura cu guvernul legal uh, din Siria. Tranziția uh, viitoare se va face fără Uniunea Europeană și cu atât mai bine. Ne oprim aici cu lista vorbitorilor în procedura de luare spontană a cuvântului, așa cum vă spuneam, și îi dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Președintin, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc membrilor acestei instituții pentru intervențiile valoroase. Cred că a fost un schimb de opinii util. Din această dezbatere conchid că ne aflăm cu toții pe aceeași pagină. Ne dorim să acordăm sprijin Siriei și să găsim o soluție a acestui conflict, astfel încât refugiații să se întoarcă acasă. Mai trag concluzia și că acțiunile europene trebuie să fie fie menținute la același nivel și sub aceleași condiții. Nu vom oferi legitimitate guvernului actual sau o reîntoarcere pe scena internațională fără procesul de la Geneva și fără modificări pe teren și trebuie să fie respectate acolo drepturile omului și dreptul umanitar conferința de la Bruxelles îi va avea în centru pe oameni. Vor fi prezenți mai mulți sirieni, mai mulți reprezentanți din societatea civilă siriană vor veni să discute cu miniștrii și organizațiile internaționale, să ne spună ce visează, ce îngrijorări au și cum își văd viitorul. Această conferință va dura trei zile în total. Vor, ve, vor exista două zile în care ne vom putea, aceștia se vor putea întâlni cu politicienii. Atunci, politicienii, cetățenii, organizații organizațiile din societatea civilă vor avea ocazia să discute, să schimbe informații și să gândească ce s-ar putea face astfel încât să se îmbunătățească situația din perspectivă umanitară și să fie ajutați oamenii de acolo. ne axăm și pe capacitatea femeilor și ne gândim cum putem să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili din Siria. În același timp să ne continuăm investițiile pe termen lung și să ne asigurăm că putem să dăm sprijinul necesar atât în Siria cât și în afara ei, mai ales în acele comunități care încă au multe probleme în comunitățile care primesc refugiații sirieni. Cred că trebuie să privim realitatea în față. Câțiva, dacă nu cei mai mulți dintre refugiații sirieni vor să se întoarcă cât de repede în Siria și în acest sens, trebuie să vedem cum putem să ajutăm comunitățile gazdă, țările gazdă, în eforturile pe care le fac pentru a face față tuturor acestor provocări. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar, încheiem astfel dezbaterea noastră și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Preda, raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina. În primul rând are cuvântul raportorul, domnul Preda, 4 minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, comisar, Domnule comisar, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru munca noastră și angajamentul dumneavoastră neabătut în favoarea parcursului european al Bosnei uh, Herzegovinei. Sunt la prezentarea celui de-al patrulea și ultim raport al actualei legislaturi a Parlamentului European în ceea ce privește uh, evoluția acestei țări către Europa. După ce pe 2015 a fost pe o traiectorie ascendentă, Bosnia-Herzegovina uh, din 2017 a intrat într-o perioadă de încetinire marcată care ne îngrijorează și văd că vă îngrijorează și pe dumneavoastră. Am devenit raportor permanent în 2014. Atunci uh, speranța mea era că această țară țară va privi stat, primi statutul de țară candidată în timpul acestui mandat. În ciuda eforturilor noastre comune de susținere a Bosniei-Herzegovina, acest obiectiv nu a fost realizat încă. Și cu apropierea alegerilor generale care au avut loc la 7 octombrie 2018, demonii politicii, uh, politicilor de um, uh, diviziune și polarizare pe de etnice au revenit la suprafață. Țara a intrat într-o uh, competiție electorală cu o lege electorală defectuoasă, unele articole au fost invalidate de Curtea Constituțională și n-a putut să fie schimbată din cauza lipsei unui acord al actorilor politici. Patru luni și cinci zile după aceste alegeri, autoritățile nu s-au constituit și procesul de reformă nu a redemarat așa cum ne dorim. Sigur, putem să găsim explicații uh, pentru aceste întârzieri. Complexitatea țării, trecutul dureros, trauma războiului, uh, uh munca uh, de reconciliere care nu a fost finalizată sunt probleme reale. Uh, însă să nu ne înșelăm, uh, pentru că ceea ce este în joc în momentul de față nu este surmen, uh, uh, depășirea unei noi crize, ci pur și simplu viitorul european al țării. Um, populația din Bosnia-Herzegovina are dreptul la un sistem politic și instituțional care să funcționeze și care nu discriminează pe nimeni. Au dreptul la o viață decentă în propria țară și nu să ia Uh, calea uh, exilului. Au dreptul la o justiție independentă care să-și facă treaba fără uh, ingerințe politice nedorite. Cetățenii Bosniei Herzegovina au dreptul să trăiască într-o societate care nu este marcată de corupția prezentă în fiecare sector, în fiecare segment de viață. Au dreptul la o administrație eficientă și depolitizată care să fie în serviciu cetățenului și nu invers. Au dreptul la mass media libere care să îi informeze obiectiv și fără presiuni politice. Aderarea la Uniunea Europeană ar putea să le aducă toate acestea. Acest lucru este să spunem, uh, foarte la îndemână, cu condiția ca politicile, elitele politice să își înceteze micile jocuri politicienești și uh, să înceteze să atâțe ura um, uh, unora contra altora. Trebuie să uh, dăm dovadă de hotărâre în uh, promovarea reformelor economice și politice orientate către Uniunea Europeană și aceasta a însoțit uh, cu răspunsurile la întrebările adiționale ale Comisiei Europene, aceste elemente ar da o șansă Bosnii-Herzegovina să obțină statutul de țară candidată. De ce nu chiar în acest an? Vreau să subliniez de asemenea chestiunea extrem de importantă a cooperării cu Parlamentul European și să vă îndemn, domnule comisar, să faceți din acest lucru o prioritate politică uh, parcursul european al Bosniei Herzegovina. tutti, ministru Ciamba, a lei la parola. Nome... Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule ministru uh, Ciamba are cuvântul numele Consiliului. Domnule președinte, stimați membri, este o onoare pentru mine să mă aflu aici cu dumneavoastră și să discut uh, raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina. Vreau să mulțumesc raportorului de la Parlamentul European, domnul Cristian Preda, pentru activitatea sa. În primul rând, vreau să reafirm angajamentul nostru față de uh, perspectiva Uh, european a Bosniei și Herzegovinei și a identității sale ca țară unită și suverană. După alegerile pe 6 octombrie 2018 și reamintind concluziile din iunie 2018, Consiliul se așteaptă ca liderii Bosniei și Herzegovine să se angajeze în mod constructiv uh, în procesul de formare a guvernelor la toate nivelurilor, în, în interesul cetățenilor, pentru ca țara să meargă înainte cu reforme și progres pe calea europeană. Um, solicitarea aderării la Uniunea Europeană a Bosnia-Herzegovina din februarie 2016 reprezintă un angajament strategic pe calea europeană, dar trebuie să se manifeste în rezultate cuprinzătoare pe teren. Aceste rezultate nu pot fi obținute fără instituții care să funcționeze bine. Salutăm mesajul uh, comun de angajament al președinției Bosnia-Herzegovinei pe uh, calea europeană și angajamentul său de cooperare în acest sens, un mesaj care a fost transmis în cadrul vizei de la, Bruxelles pe 29 30 ianuarie și salutăm adoptarea unor um, reforme uh, orientate către Uniunea Europeană, cum ar fi privind accizele, dar um, Există îngrijorări în ceea ce privește timpul care a fost pierdut uh, cu o um, retorică care dezbină și în campania preelectorală uh, și care a încetinit, încetinit reformele. Trebuie să se facă mai mult uh, ceea ce privește reformele cu privire la statul de drept, inclusiv combaterea corupției și a crimei organizate, reforma administrației publice, publice, lupta împotriva radicalizării și terorismului, precum și uh, nevoie de îmbunătățirea cooperării la toate nivelurile de guvernământ. Suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește îngrijorările privire la lipsa de progres în domeniul um, libertății mass media și ne așteptăm ca Bosnia-Herzegovina să facă pași în acest sens. Din păcate, nu s-a ajuns la un compromis în, în ceea ce privește cadrul electoral înainte de alegerile din 2018, așa cum se spune în rezoluția dumneavoastră. Iar liderii politici acum trebuie să își asume răspunderea și să găsească o soluție internă cu privire la Casa Federală a Popoarelor. Reformele electorale trebuie să fie abordate într-un spirit al dialogului pentru ca țara să se apropie de standardele europene. Acum, în ceea ce privește procesul de uh, aviz, vreau să salut angajamentul preș- uh, președinției Bosniei-Herzegovina de a um, trimite în răspunsurile cu privire la mm, chestionarul uh, Comisiei uh, cu privire la solicitarea de, mm, stat, de aderare la Uniunea Europeană. Salutăm rezultatele care au fost obținute până acum în, prin coordonarea mecanismelor la Uh, cu privire la chestiuni europene și încurajăm Bosnia și Herțegovina să folosească acest mecanism în continuare. Ne așteptăm ca autoritățile să, să fie în continuare activ implicate în uh, procesul de aviz pentru a îmbunătăți, uh, pentru a aduce îmbunătățirea acolo unde, sunt, uh, unde este nevoie și vă reamintesc că în, pre, în pregătirea acestui aviz Comisia va acorda atenție aplicării Um, hot, hotărârii uh, Sejdici Finci și se recunoaște Constituția Bosnia-Herzegovina care include bosniaci, croații și serbi ca um, popoare constituente și alții, iar Consiliul uh, reafirmă principiul, egal, principiul egalității și că pentru toți cetățenii și uh, procesul nediscriminării trebuie să fie garantat. Se așteaptă uh, avizul Comisiei în ceea ce privește aderarea bosnia herzegovina la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru, iar acum dau cuvântul domnului Han din partea Comisiei. Uh, Mr. President, uh, Minister, Domnule președinte, domnule ministru, stimați, stimați membri, în primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului Cristian Dan Preda pentru rezoluția cu privire la Bosnia și Herțegovina și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră și unora dintre colegilor, colegilor, colegii dumneavoastră pentru munca pe care ați făcut-o în și cu acest stat. Suntem departe de a avea niște rezultate concrete, însă cred că avem interese comune și anume trebuie să impulsionăm această țară să vină pe direcția europeană și în același timp să îmbunătățească condițiile de trai ale oamenilor din țară. E ceea ce contează, e ceea ce e important și acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. În acest sens, noi salutăm acest text, este un text echilibrat și se aliniază cu raportul din aprilie 2018 al Comisiei pe Bosnia și Herțegovina. E reflectată bine situația din țară, inclusiv provocările, chestiunile nerezolvate legate de traseul spre integrare al Bosniei și Herțegovinei. Salut soluțiile care sunt uh, prevăzute în, în raport pentru a apropia Bosnia-Herțegovina de Uniunea Europeană. Sunt lucruri importante în acest moment crucial pentru acest stat și noi săi lideri. Angajamentele luate înainte de alegeri trebuie acum să fie transformate în reforme concrete. Guvernul trebuie să fie format, pentru că uh, au existat, a existat acea retorică din timpul campaniei, deci e foarte clar că e nevoie de unitate, e nevoie de consens, astfel încât să fie atins obiectivul țării și anume integrarea în Uniunea Europeană. Acestea au fost mesajele importante pentru membrii președinției din Bosnia-Herzegovina. Eu cu domnul Juncker și doamna Mogherini, Mogherini ne-am întâlnit la Bruxelles cu aceștia acum două săptămâni la Bruxelles. În primul rând, ne doream să-i cunoaștem pe acești noi aleși, am dorit să discutăm despre angajamentele pe care și le-au luat în calea lor spre Uniunea Europeană și cum se aliniază totul cu ceea ce își doresc cetățenii. E un an foarte important pentru Bosnia-Herzegovina și ne-am dorit să constatăm acolo un progres irreversibil spre Uniunea Europeană. În același timp, am accentuat în fața membrilor președinției că e nevoie de aceste reforme. Sunt reforme care au fost începute și de alte țări în același proces. Sunt neapărat necesare nu doar ca să se răspundă la întrebările noastre, avem acel sondaj despre care vă doream. Noi ne așteptăm să avem uh, răspunsurile curând și într-o manieră consolidată. Însă importante nu sunt doar aceste răspunsuri, important este statul de drept, administrația publică, buna guvernanță, o armonizare aprofundată cu normele existente în Uniunea Europeană. Liderii noi aleși trebuie să aibă rezultate și pe acest fapt ne vom axa noi atunci când vom evalua Bosnia și Herțegovina și apropierea sa de Uniunea Europeană. Comisia își dorește acest fapt. Avizul pe care îl vom face pe Bosnia-Herzegovina și apartenența sa la Uniunea Europeană va fi un document care va constitui de fapt o foaie de parcurs pentru reformele de care e nevoie în acest stat. Noi creștem asistența tehnică acordat acestui stat, oferim sprijin în domenii cheie legate de statul de drept, drepturile fundamentale și de asemenea monitorizăm cazuri deosebit de importante de acolo. Comisia și-a dublat asistența financiară de dezvoltare pentru Bosnia și Herțegovina, 80 de milioane de euro în granturi pentru 2017-2020, astfel încât să sprijinim acest stat să implementeze strategii la nivel de țară, strategii în domeniul energiei, dezvoltării rurale, sale. Toate acestea vin în plus față de sprijinul pe care îl acordăm pe dezvoltare regională. Pentru a încheia, accentuez faptul că vom continua să sprijinim Bosnia și Herțegovina. Considerăm că viitorul ace- acestui stat e în Uniune. În același timp, mai există provocări, provocări care trebuie să fie neapărat adresate, pentru care e nevoie de efort din partea liderilor aleși. Noi, Uniunea Europeană, instituțiile europene, putem ajuta, putem folosi orienta- putem oferi o orientare, însă doar ei sunt cei care pot să răspundă la aspirațiile cetățenilor cetățenilor. Eu voi vizita Sarajevo, cel mai probabil la sfârșitul lunii martie, astfel încât să evaluez situația, să văd ce se întâmplă cu formarea guvernului acolo și cu reformele care sunt atât de necesare. Însă ce e necesar și ce trebuie să repetăm din nou și din nou? Toți din acest stat ne spun că ei sunt cu toții pentru perspectiva europeană. Însă ceea ce le lipsește e o acțiune concretă, o acțiune coerentă pe teren din partea tuturor partidelor politice, tuturor grupurilor etnice, astfel încât cu toții să se îndrepte într-o manieră coordonată spre acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar Han, și acum trecem la grupurile politice. Nu vom putea să acceptăm cartonașe albastră pentru că avem întârziere. Doamna Soica. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, comisiei, mulțumesc uh, domnului Han. Mulțumesc raportorului nostru, domnul Cristian Preda. Am văzut că există o uh, tendință a Bosniei de a se apropia de Europa, dar în 2018 această tendință uh, a căpătat oarecare uh, lentoare. Acum, după alegeri, Uh, trebuie să avem în vedere uh, interesul cetățenilor și de aceea Bosnia-Herzegovina trebuie să realizeze reforme care să o apropie de Uniunea Europeană. Avem o frontieră lungă cu această țară, în Croația, Așadar, uh, ne interesează foarte mult această țară și dorim ca parcursul Bosniei-Herzegovina către Uniunea Europeană să fie unul pozitiv. Însă, Trebuie să reamintim de asemenea că legea electorală trebuie să fie reformată. Aceasta este fundamentul celorlalte reforme care vor urma. Trebuie să punem capăt manipulărilor electorale care au avut loc. Cetățenii croați nu se bucură de aceleași drepturi în Bosnia-Herzegovina. Ar trebui să fie realizată o egalitate a dreptului, așadar a drepturilor. Deci noi, conducători uh, politici în Bosnia și Herțegovina, au o mare responsabilitate. Sperăm că uh, vom uh, reuși să-i facem să-și asume aceste responsabilități. Domnul Knut Fleckenstein, un minut 30 pentru SGD. Domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, și în numele domnului Papadakis, care nu poate să fie astăzi aici, vreau să îi mulțumesc lui Cristian Dan Preda pentru eforturile depuse. Raportul este foarte detaliat, aproape complet și arată situația reală, cea pe care am constatat-o și noi. Calea spre Uniunea Europeană e deschisă pentru Bosnia-Herzegovina. Vreau să spun foarte clar că și noi, socialiștii și democrații, ne dorim ca Bosnia și Herzegovina să găsească această cale spre Uniune. Și tocmai pentru că ne dorim acest fapt și pentru că uh, Uh, vreau să fac câteva observații pentru cetățenii de acolo. Ne dorim ca procesul de reformă din acest stat să meargă mai bine și cu mai mare viteză, ca până acum procesul nu a reușit să se accelereze așa cum ar fi trebuit. În continuare există mult prea multe diviziuni, prea puține lucruri care se fac împreună în acest stat. Guvernul nu face nimic pentru a încheia aceste diferențe. E nevoie de eforturi, e nevoie de eforturi susținute. Este însă foarte clar că nu e suficient ceea ce s-a făcut pentru a avea un stat bun acolo. Așa că noi, cei de la Bruxelles, ne dorim o inițiativă acolo. De fiecare dată când merg în acest stat, am impresia că tot mai mulți oameni de acolo se învinuiesc unii pe ceilalți și răspunzătorii politici rămân în umbră. Cei responsabili din Bosnia și Herțegovina vor trebui, la un moment dat, să apară în fața poporului și să explice. Să explice de ce există în continuare aceste sentimente naționale care primează și nu există o tendință modernă care să apropie Bosnia și Herțegovina de Uniunea Europeană. Mulțumim, domnul Belder. domnule președinte. În ultimii ani s-a publicat la Viena un studiu interesant. Concurent uh, pentru Uniunea Europeană sau uh, partener onest? Turcia și său în Balcani. Acesta era titlul studiului. Relațiile între Ankara și Sarajevo au, erau uh, printre subiectele importante la aceste analize. Și se discutau și uh, legăturile între Begovic și uh, omologul său turc. În raportul domnului Preda, la alineatul 40, vorbește despre aceste legături. Eu am o întrebare. Dacă ne gândim la acest studiu științific Turcia este un partener onest uh, în ceea ce este Bosnia și Herțegovina. Iar uh, această um, organizație pro-Turcia uh, arată cât de important este acest subiect. Trebuie să avem și noi un răspuns, dat fiind influența crescândă a Turciei în zona Balcanilor, ceea ce va afecta uh, Uh, diferendele etnice și religioase și nu ne dorim acest lucru. Mulțumesc, domnul Radoș, două minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Najprije za... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mulțumesc, desigur, domnului Preda pentru o bună cooperare și pentru un bun raport. Este așadar ultimul uh, raport raport uh, din acest uh, mandat uh, al Parlamentului European. S-au făcut mici progrese în Bosnia-Herzegovina, mecanismele care vor aduce această țară mai aproape de Europa, rămâne totuși o uh, întrebare cum s-au dezvoltat uh, strategiile uh, sectoriale, cum vom putea să rezolvăm marile confruntări politice. E bine, aceste întrebări rămân în cazul Bosniei-Herzegovina. Și trebuie să spunem că situația în prezent este uh, mai rea în ceea ce privește funcționalitatea țării, uh, relațiile pe plan intern în țară, mai rea decât uh, acum 5 ani uh, de zile. Așadar, uh, instituțiile Uniunii Europene trebuie să dea mare importanță acestei țări, ca de altfel tuturor țărilor din această regiune, pentru a le aduce mai aproape de uh, Europa, pentru asocierea uh, și aderarea acestora, ceea ce este un fapt pozitiv acest raport, chiar dacă este ultimul din această legislatură pe această temă, Comisia ar trebui să îl uh, valorifice mai bine și să facă mai mult. Ceea ce s-a făcut în ultimii cinci ani nu este suficient. Comisia trebuie să se concentreze mai mult pe aspectele politice. Parlamentul și, și Consiliul uh, trebuie să facă mai mult astfel încât uh, Bosnia și Bosnia-Herzegovina să se apropie mai mult de realitatea europeană. Pentru GUE, domnul Colișec, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. bosnia herțegovina e, e fosta Republică Iugoslavă cu cea mai complexă structură a populației. Există foarte multe naționalități acolo, dar există de asemenea și o, o structură religioasă deosebită. Există musulmani, există biserica ortodoxă în zona rurală, apoi există populație catolică în nord-est. Uh, mai există Sârbii, bosnienii și croații vorbesc trei dialecte ale unei limbi comune, indiferent de religia lor. După războiul teribil, care a fost sprijinit de forțe externe, există acum două entități, una în nord-est și o a doua entitate, cea mus- Croația musulmano-croată. Nu E de înțeles faptul că Uniunea Europeană vrea să schimbe situația, deși populația își dorește altceva. Acordul de la Dayton stabilește anumite proceduri în scopul aderării, așa că nu este posibil să fie impuse ca niște cerințe schimbarea structurilor statale a organizării Bosniei și Herțegovinei. Există multe probleme acolo care sunt mai importante pentru populația locală, de exemplu interconectarea la rețelele electrice cu statele învecinate, îmbunătățiri în ceea ce privește infrastructura rutieră, feroviară și Importantă e coexistența, coexistența cu sârbii și cu croații. Dacă continuăm să dăm vina pe lideri, pe liderii Republicii Sârbe, ignorăm crimele care au fost comise de croați, de musulmani, de aceste trupe, inclusiv masacrul de la Srebrenica. Sunt lucruri care pe mine mă îngrijorează foarte mult. Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătățească cooperarea în domenii cum ar fi formare, domeniul social și nu doar să impună cerințe și să vină cu noi cerințe. Așa că eu nu am sprijinit acest raport din aceste motive. Mulțumim, domnul Etridge. Bosnia și Herțegovina este o țară a contrastelor. Este o țară care are și multe elemente de conexiune. De-a lungul istoriei sale au avut loc multe schimbări în această țară. Și aș um, dori să vă învăț să, să vă invit să citiți uh, Podul peste râul Drina, o carte care vă va va arăta cum uh, se manifestă coexistența în această țară. Bosnia-Herzegovina a pășit pe drumul integrării europene, iar această cale nu este deloc ușoară și este presărată cu obstacole. Cu toții ne dorim ca statele din Balcanii de Vest să intre în familia europeană, dar bineînțeles aceste țări trebuie să treacă printr-un proces de adaptare, de schimbare și de reforme uh, necesare pe această cale de integrare europeană. Raportul acesta aduce la oaltă mai multe păreri, mai multe viziuni, uh, dar care sunt unite de un fir comun, și anume că trebuie să se facă mai mult, mai e mai e nevoie de schimbare, de la corupție, la crime organizată, până la reforme necesare în ceea ce privește sistemul juridic, <laughs> justiția, protecția minorităților, chiar și chestiuni legate de mediul înconjurător. Educație, presupă Apoi se mai pune și problema libertății presei, educația și ce vreau să spun în legătură cu Bosnia-Herzegovina este când vorbim de ea trebuie să ne gândim la oamenii care trăiesc acolo, la viitorul lor și să nu uităm acest aspect care e foarte important. O Bosnie puternică înseamnă o Europa puternică. Vă mulțumesc, spune președintele, domnul Etheridge, două minute din partea grupului FDD. Thank you. Mulțumesc. De câte ori ascult astfel de dezbateri sau rapoarte pe tema integrării pentru a aduce și mai multe națiuni în UE, mă simt ca și cum ar fi, aș fi într-un serial uh, TV favorit. Și acolo sunt uh, organizații ca în Star Trek, cu nave spațiale și cu tot felul de tehnologii biologice diferite de ale noastre, cu o cultură care trebuie să se adapteze. E ca și cum ne-am afla într-un univers care este hermetic închis și care este controlat în mod artificial prin structuri artificiale. Ce fac ele? Este să creeze reguli care să devină parte a acestui univers, astfel încât ceilalți să devină o parte a lor și să-i slujească. Dacă ne gândim însă din punctul de vedere a realității aici, avem situația în care Imperiul UE dorește să-i aducă și pe alții înăuntru. Însă asta, bineînțeles, nu o fac cu violență sau atacându-i pe alții, ci prin împrumuturi, prin granturi, prin uh, promisiuni de tot felul. Însă, dacă te extinzi în continuu, mai ales în domenii atât de sensibile ca acesta, trebuie să fii foarte atent la ceea ce faci și trebuie să fii foarte atent să te gândești de unde vor veni banii, pentru că continui să înglobezi din ce în ce mai multe națiuni în această organizație care încearcă să se extindă tot timpul și se pare că uiți că la un moment dat, în viitorul apropiat, nu vor mai exista bani pentru că dacă nu ajungem la un acord cu Brexitul, e clar că vor lipsi zeci de milioane de lire sterline. Așa că să fim atenți ce stimulente oferim oamenilor înainte de a încerca să mai organizăm lumea. Mulțumesc, domnul Borghețiu, din partea grupului ENF. Un minut. La situația de... Mulțumesc. Situația din Bosnia, așa cum rezultă în mod onest și clar din acest raport, este un fel de metaforă a dificultăților enorme pe calea lungă și dificilă către aderarea la Uniunea Europeană. Suntem uh, în fața unei țări care a făcut uh, puține progrese din momentul în care s-a deschis acest proces. Putem chiar să ne întrebăm dacă această Uniune Europeană cu Um, resursele limitate pe care le are, a făcut tot ce era necesar, dacă ar fi la înălțimea situației pentru a conduce aceste popoare, aceste țări, a căror complexități, din motive istorice pe care le cunoaștem, sunt uh, <clears throat> date. Și datorită geopoliticii sunt și la intersecția a numeroase pericole și de aceea nu putem să nu numim nici riscul infiltrării combatanților străini și a teroriștilor străini. Mulțumesc, domnul Cucan. Un minut și jumătate aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru această muncă extrem de bună la dosarul pe tema Serbiei bosniei herțegovinei în ultimii cinci ani. Din păcate, în ultimele luni nu s-au făcut multe progrese în ceea ce privește calea aderării în Bosnia-Herzegovinei. Practic, liderii politici doresc să termine, să finalizeze procesul de instituire a organelor principale, să răspundă la chestionar și să adopte procedurile pentru acordul de stabilizare Există o serie de listă, uh, o listă întreagă de elemente care trebuie rezolvate și urgența este extrem de mare. Angajamentul față de agenda de reforme, reforme care să ducă la un stat complet funcțional, cu statul de drept în centrul său, toate acestea fiind principalele sarcini. UE dorește să faciliteze dezbaterile dificile în ceea ce privește reforma electorală și constituțională. Cer de aceea liderilor politici de acolo să utilizeze această oportunitate și să accepte ajutorul UE. Aș vrea să mulțumesc și celor care luptă pentru libertatea de exprimare împotriva discursului care incită la ură și promovează incluziunea, cum ar fi, de exemplu, studenții de la licee care au avut curaj deosebit și dau dovadă de un activism fără măsură. Aceasta trebuie să fie o inspirație pentru noi. Cred într-adevăr în perspectiva europeană a bosniei Herțegovina și în puterea cetățenilor bosniaci, puterea de a lupta pentru viitorul european al țărilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pițula, un minut. Voilà. Premda od 2000 Mulțumesc, domnule președinte. Deși din 2015 am discutat periodic raportul anual al Bosniei Herțegovinei și, de fapt, nu un raport de progres, o realitate politică este faptul că lipsește acest progres. De fapt, chiar am putut vedea pași înapoi în ultima vreme. Vedem aici o lipsă de reforme economice, politice, sociale, ceea ce încurajează relații proaste între partide și între instituții. Am avut o problemă cu campania electorală de anul trecut, dar și post-electoral au fost foarte multe probleme din cauza că nu s-a armonizat legislația electorală în ciuda unor sentințe ale Curții de eh, Constituțională. Din păcate, chiar în evenimentele de după alegeri se aud voci Um, de care cer mai mult uh, federalism, mai multă respectarea Constituției și totuși nu se întâmplă mare lucru. Este momentul ca totuși Bosnia-Herzegovina să devină un stat funcțional în care drepturile să fie garantate. Din păcate însă toate aceste elemente lipsesc și anul acesta și mi-e teamă chiar că e vorba de un pas înapoi și de aceea nu pot să susțin acest raport. Mulțumesc! izvješće pokazuje da je unija doamna tomai na pozicijama koje. mulțumesc. Uniunea Europeană, din păcate, a rămas blocată în aceeași poziție și campania electorală a fost concentrată asupra unei viziuni din istorie, ceea ce arată că Bruxelles nu înțelege situația și identitatea etnică este slabă și divizarea nu va dispărea doar pentru că unii o vor, în special în aceste condiții inexistente pe care, cu ajut- care s-au creat și cu ajutorul Uniunii Europene. De aceea, țara în care am fost născut, de fapt, este un fel de zonă de experimentare pentru comunitatea internațională. Croații sunt reprezentați în aceste alegeri, însă reprezentanții lor sunt aleși de reprezentanții altor popoare și a, dacă nu sunt revolte politice, um, domnul Schaffhauser. Mulțumesc. Colegul meu, Preda, este în continuare pe vântul pro-european, într-o Europa care n-a funcționat niciodată. Încă o dată, o încercare de a transforma Bosnia-Herzegovina într-un stat post-național pentru a nu recunoaște cele trei naționalități, fiecare cu drepturile sale constituționale. O strategie care nu poate duce decât la dominarea populației musulmane, care este majoritară, și la instabilitate cronică. Condamnarea discursului naționalist este implicit și o condamnare a Republicii Sârbska Există în continuare voința UE și a NATO de a juca o strategie a distrugerii unei Europe culturale și spirituale cu identitățile și națiunile sale. Integrarea Bosniei în Europa înseamnă refuzul Europei națiunilor și a identităților naționale. Această Europa s-a terminat și de altfel n-a existat niciodată. E nevoie de o Europa a cooperării între națiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zovco, o minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar Han. Salut acordul la care s-a ajuns duminică între liderii sârbilor și croaților, cu care vom putea îmbunătăți formele de colaborare și în uh, toate propunerile făcute de către dumneavoastră și de către doamna Mogherini cu privire la Consiliul Ministrilor. Noi uh, considerăm că trebuie să creăm acest Consiliu pentru că în Bosnia-Herzegovina noi suntem confruntați cu o criză foarte um, intensă unde, um, mai ales în zonele în care s-a uh, anunțat crearea acestuia. Este foarte interesant de văzut cum liderul bosniac amenință Croația. Eu sper ca aceste amenințări să se termine cât de repede și sper ca și metodele neconstituționale de abordare a unei țări vecine care este membră a Uniunii Europene să se termine aici. Așteptăm uh, cât se poate de mult ajutor de la Bruxelles și sperăm să putem să trecem de la acordurile de la Dayton într-o etapă Bruxelles mai degrabă decât Dayton. Mulțumesc, doamna Fayon. Hvala. Veselime de da danes vendarle razprav. Mulțumesc. Mă bucur că avem ocazia să discutăm astăzi despre progresele din Bosnia-Herzegovina. Dacă vreodată vreun stat a avut nevoie de ajutor din partea noastră, atunci Bosnia în situația de astăzi. Vizita celor trei membri a biro de, de rang înalt um, ne dau speranțe că vom putea ajunge la un consens pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană. Dacă spui ceva, dar nu și o faci, um, lucrurile nu pot evolua în practică. Ceea ce trebuie să facă Bosnia-Herzegovina este să dea răspunsuri la întrebările suplimentare ale Comisiei, să formeze un guvern și să ducă mai departe reformele. Aș dori să solicit tuturor ca în anul alegerilor europarlamentare să nu uităm de Bosnia-Herzegovina, chiar dacă acest lucru nu aduce puncte politice. Apoi aș dori să mai refer și să le solicit conducătorilor din Bosnia-Herzegovina să uh, își uh, reducă disensiunile. Doamna Petir. Zahvaljujem kolegi Predi što je prihvatio neke moje prijedloge te su oni ugrađeni. Domnule comisar, dragi colegi, aș dori să-i mulțumesc colegului nostru Preda pentru că a acceptat unele din propunerile pe care le discutăm astăzi. Însă când vorbim despre situația din Bosnia-Herzegovina, mi se pare că, indiferent de eforturile pe care le facem, nu se întâmplă, de fapt, nimic. Parlamentul European și-a dorit ca legislația electorală să se schimbe în Bosnia-Herzegovina. Din păcate însă, rezultatul a fost ca nu, că nu s-au putut alege, nu și-au putut alege de fapt uh, reprezentanții. Din cauza atâtor discriminări nu s-a respectat nici măcar drepturile fundamentale. Eu cred că totuși uh, locul Bosniei Herzegovine este în Uniunea Europeană, dar înainte de toate trebuie să fie o țară care își respecte Constituția, iar Dayton trebuie să fie schimbat. Eu aș vrea să vă atrag atenția și asupra protecției mediului în Bosnia-Herzegovina. Rafineria de la, uh, din Bosnia-Herzegovina nu respectă uh, standardele europene și până nu se întâmplă um, acest lucru, nu se vor uh, termina daunele asupra mediului de care auzim. Aș dori ca toate regulile să se aplice în toate domeniile. Sunt și foarte multe provocări în domeniul securității pe care încă nu le-au rezolvat și aș dori ca toată lumea să poată să rezolve aceste lacune. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Și după ani, 20 de ani, uh, Bosnia-Herzegovina nu și-a revenit după război. Au existat uh, multe promisiuni, dar uh, nu s-a pus în practică nimic. De aceea mai există în continuare aceste tensiuni, există un fel de mm, sentiment de deznădejde și țara a devenit o miză geopolitică. Există o singură posibilitate de a ieși din această dilemă și anume o perspectivă europeană. Dar în acest sens, e nevoie de mult mai mult decât o dezbatere anuală în Parlamentul European. E nevoie de o nouă dinamică care trebuie să plece de la noi, pentru că tinerii, așa cum au arătat ultimele proteste, așteaptă acest lucru. Dați-mi voi să o citesc pe o studentă din Iețe. Pentru generația noastră nu este important ce naționalitate are cineva și ce credință, ci să petrecem uh, un timp uh, bun împreună. Mulțumesc! Trecem acum la intervenția, intervențiile spontane. Vă rog pe toți să respectați timpii de intervenție. Domnul Zdroievski, pentru început. 25 Sarajevo. Mulțumesc. În urmă cu 25 de ani mă aflam la Sarajevo. Însoțeam acolo o organizație care oferă ajutor umanitar în timpul asediului de la Sarajevo. Recent m-am dus acolo în misiune în legătură cu probleme de securitate alături de Parlamentul European. Și sperăm ca situația să nu se, se repete după 25 de ani. Din păcate însă și astăzi sunt multe amenințări și situația este destul de fragilă. Uniunea Europeană dorește să mobilizeze, să stimuleze Bosnia-Herzegovina, însă toate acestea nu mai dau rezultate. Nu ne putem permite să așteptăm și să ne limităm doar la o astfel de abordare. Pentru că aceasta nu ne va ajuta să rezolvăm criza internă din Bosnia-Herzegovina. Trebuie să fim coerenți în mesajele noastre. Nu ce? Alura Iacovcici, pre. Nu este. Domnul Iacovcici, atunci un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bosnia-Herzegovina se află într-un punct mort. Nu face pași înainte și, din păcate, uh, vina cade pe politicieni. Am urmărit situația de ani de zile și știu ce se întâmplă acolo. Din păcate, trebuie să spun că politicienii din acea țară nu se ridică la nivelul pe care îl așteaptă cetățenii de la ei și de care au nevoie. Demnitarii religi... cultelor sunt cumva mai progresiști, sunt cumva mai avansați decât politicienii. În mod paradoxal pentru regiunea Balcanilor o astfel de constatare, dar măcar ne dă puțină speranță. Eforturile pe care le-a făcut domnul comisar Han în încercarea de a aduce Bosnia-Herzegovina și regiunea sa mai aproape de Uniunea Europeană este de salutat, sunt de salutat. Dar mai sunt și probleme cu migranții, de exemplu, din Bosnia-Herzegovina. Să nu uităm, pentru că e vorba de granița cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Pospișil, un minut. pot Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să susțin raportul colegului Preda. Este un foarte echilibrat și aș dori să-i mulțumesc. Sunt uh, convins, domnule comisar, că Trebuie în continuare să arătăm o perspectivă europeană popoarelor din Balcani. Încercarea de a face reforme nu a fost încununată de succes până acum, dar Europa nu trebuie să renunțe sau să limiteze dialogul cu Bosnia-Herzegovina. Ar fi o mare greșeală geopolitică, iar uh, locul rămas liber ar fi umplut de Rusia, care în ziua de astăzi comunică bine de și nu ne putem permite acest lucru. De aceea Cred că trebuie să ținem cont și de aceste aspecte de geopolitică și cu răbdare să încercăm să ajutăm Bosnia-Herzegovina să pună în aplicare reformele care să aducă mai aproape această țară de Europa, astfel încât să vină, devină candidat la aderare. Dacă nu facem acest lucru, lăsăm asta în sfera de influență a Rusiei și a uh, Turciei. Domnul Sarienopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi asistăm la tot felul de tendințe naționaliste. NATO și Uniunea Europeană care intervin și situația din Bosnia este una din ultimele chestiuni rămase deschise în zona Balcanilor. Foarte mulți uh, din uh, America, NATO, UE, Turcia doresc să intervină acolo. Avem multe conflicte, probleme cu Kosovo și cu Serbia și acum apar și altele, cu Turcia, de exemplu. Acordul între guvernul elen și uh, guvernul din Macedonia se pare că nu rezolvă problemele, ci doar permite puterilor imperialiste să se impună din nou în Balcani. De exemplu, portul din Tesalonic devine acum bază militară NATO. Ceea ce arată că ce a acordat guvernul elen nu are niciun sens. Trebuie să scăpăm de NATO. Mulțumesc. Domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că țineți uh, ritmul alert, nu numai în Bosnia-Herzegovina, ci și în toată regiunea. E chiar impresionant. Sunt de acord cu raportorul. Uh, ritmul reformelor din această țară s-a cam încetinit din cauza alegerilor. Așteptăm să se formeze guvernul. Nu avem o cooperare reală cu Parlamentul, iar statul de drept nu s-a îmbunătățit așa cum am fi sperat noi. Dar sunt semne de încurajare atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Pe termen scurt, avem o guvernanță economică ameliorată, am văzut rezultate încurajatoare la alegerile locale, avem uh, un număr mai mic de uh, persoane care se întorc din zone în care sunt contaminați de terorism și vedem că există pentru prima dată colaborări pe care nu le-am mai văzut înainte. Colaborări dintre țări care nu-și vorbeau. E foarte important ca um, ritmul să fie menținut odată cu perspectiva europeană. Această perspectivă este un motor pentru reforme și vă mulțumim pentru că reușiți să mențineți acest ritm. Vă mulțumesc, domnul Marias. Un minut. Grația, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Concurența între Rusia și Statele Unite în Balcani crește și Dayton nu a reușit să rezolve problemele în ceea ce privește coexistența pașnică a grupurilor etnice în această regiune. Așa cum am spus și în 2017, trebuie să fim echitabile atunci când este vorba de minoritățile din Bosnia-Herzegovina. Guvernul trebuie să abordeze problemele mari care există în ceea ce privește corupția, crimă organizată și protecția, mai ales pentru populația romă. Trebuie implementat statul de drept în administrația publică, trebuie făcute reforme, trebuie să respectăm drepturile omului. Toate aceste lucruri pe care le-am spus și înainte nu au fost rezolvate în cazul Bosniei-Herzegovina, în momentul în care încearcă să se apropie de Europa. Un demers care pare a nu fi posibil. Și acum o ultimă intervenție. Doamna Maletici. Mulțumesc. Aș vrea și eu să subliniez un element. Securitatea și stabilitatea, domnule comisar, în Bosnia-Herzegovina sunt elemente cheie pentru securitate și stabilitate în UE, pentru că nu putem vorbi despre o astfel de stabilitate atunci când poporul nu își poate alege oamenii care să participe în procesele oficiale. Legea electorală trebuie să fie schimbată, s-a spus deja acest lucru înaintea mea, așa că voi trece acum la un alt domeniu, poate că n-a fost subliniat îndeajuns. E vorba de influența noastră în Bosnia-Herzegovina și participarea UE în programele de dezvoltare și procesele de transformare din această țară. Să ne întrebăm câte proiecte am finanțat prin fondurile EFSI, de exemplu, în Bosnia-Herzegovina. Care este răspunsul? Zero câte uh, fonduri în cadrul ajutoarelor IPA. Cum putem ajuta alte proiecte adiționale care să ajute această țară în procesul de integrare? Și ce am făcut noi până acum în ceea ce privește luarea de decizii, organizarea de conferințe,